Fine, we're going to start. Vom începe. Avem uh, primul raport, accesul la servicii bancare de bază. Pe scurt, vă spun că Econ a cerut acest raport uh, din proprie inițiativă legat de recomandările Comisiei cu privire la accesul la servicii bancare de bază. Programul de lucru al Comisiei inițial uh, propunea un act normativ obligatoriu, dar uh, IMCO, prin regulamentul 50, s-a asociat acestui demers, dar nu are competență exclusivă. Mai târziu vom anunța și calendarul. S-a convenit asupra acestei astfel încât uh, Uh, noi să putem participa și să informăm Comisia cu privire la acest demers. Dau direct cuvântul domnului Clute pentru a ne prezenta subiectul. Vă mulțumesc foarte mult, spune raportorul. Câteva observații de început cu privire la raport în termen general. În opinia mea, după cum am subliniat în repetate rânduri, acest raport ne oferă nouă celor din Parlament o bună șansă de a ne profila ca instituție în uh, viața de zi cu zi a cetățenilor, ca să arătăm că noi ne implicăm pentru aceștia și cred că în urma crizei, uh, acum avem o șansă bună de care să profităm, fiindcă în timpul crizei nu a rezultat mereu uh, ca acest lucru să fie de la sine înțeles. Am și o temere, temere care a fost ilustrată deja vara trecută, și anume că soft law, o legislație neobligatorie, nu este calea cea mai bună pentru a asigura servicii de bază bancare pentru cetățeni. Uh, Nouă state membre au declarat deja că nu mai au noi inițiative în acest sens. Guvernul bulgar a spus că a trimis uh, recomandările sectorului bancar, dar cam atât. Alte 10 state membre pur și simplu nici nu au răspuns la propunerea comisiei și date fiind aceste Uh, reacții, mă întreb oare subsidiaritatea este calea cea mai bună pentru a oferi cetățenilor noștri servicii bancare de bază, mai ales că aceste servicii trebuie oferite acolo, la fața locului, în statele membre. Cu privire la amendamente, 231 de amendamente au fost uh, depuse. Nu sunt foarte puține amendamente, dat fiind că raportul este scurtuț. Mm, de asemenea, Uh, vrem să facem o recomandare comisiei. În acest sens, multe amendamente uh, fac ca textul să fie mai precis și pentru asta mulțumesc. Alte amendamente oferă idei noi și interesante și celelalte amendamente se referă la modul în care putem să cerem statelor membre mai multă răspundere în ceea ce privește formularea inițiativei la fața locului. E bine, se pune întrebarea, după cum am spus deja, în ce măsură trebuie să existe o reglementare europeană la acest capitol și cum anume să încadrăm totul în principiul subsidiarității responsabilității responsabilizând statele membre. Și acum la, mă refer la elementele cheie ale raportului meu. În ceea ce privește uh, domeniul de aplicare, am vrut să fie cât mai, apli, uh, cât mai amplu, mă scuzați, astfel încât uh, în statele membre să putem să analizăm oferta în termeni mult, mult mai Uh, generoși, uh, să fie băncile și nu numai, și întreprinderi uh, de, alt, de această natură. Câteva amendamente propun să oferim mai multă marjă de manevră aici statelor membre. E foarte bine că se întâmplă asta, fiindcă statele membre, până la urmă, cunosc cel mai bine sistemul lor bancar și știu prea bine care sunt ofertanții. Important este să ajungă la o soluție prin care consumatorul să nu fie discriminat și să nu existe uh, tratamente inegale. Dacă se constată că în anumite state membre câteva bănci sunt reprezentate mai puternic, mai ales în mediul rural, și oferă conturi de bază cu o majoritate ieșită din comun, cred că trebuie să ne gândim la un mecanism de corectare. Dar statele membre vor putea decide asupra acestui lucru de-abia după ce vor avea toate datele. Cu privire la acces, conturile bancare trebuie să aibă două obiective. Conturi bancare care uh, în mod normal sunt neatractive pentru bănci și care uh, mă scuzați, să fie pentru clienți care în mod normal nu apelează la bănci și să, ofer, uh, să să garantăm accesul acestora facilitat. SEPA oferă o soluție în acest sens, dar doar limitată, pentru că nu uh, vizează neapărat cetățenii din uh, afara Uniunii Monetare. Dacă un cetățean deschide un cont într-o țară, trebuie să aibă o legătură în, uh, cu acea țară. E un lucru, o condiție sine qua non. Dar să fim foarte atenți să nu punem obstacole acelor grupuri țintă care nu se încadrează aici. Practic, uh, cetățenii au dreptul de a obține bunuri uh, din alte state membre fără a justifica de ce fac asta în statul A, B și așa mai departe. În multe țări este imposibil să închei un contract de muncă fără să uh, ai un cont bancar în statul respectiv. Deci asta e marea problemă, pentru că mai întâi trebuie să închei un contract cu banca pentru a avea un cont. Nu în toate țările, dar într-unele, da. În ceea ce privește evoluțiile digitale, e foarte important să ținem cont de acestea. În amendamentul 130 uh, se solicită existența unei adrese de e-mail ca fiind obligatorie pentru deschiderea unui cont. Bun, trebuie să ne gândim uh, ce se întâmplă și cu cetățenii care în mod obișnuit nu au posibilitatea de a deschide un cont complicat, scump. Cum anume putem să-i facem pe aceea să deschidă un cont de bază? Sau ce se întâmplă cu persoanele fără un domiciliu stabil? Nu ar trebui să fie excluse. În acest sens, venim cu o propunere De asemenea, în unele statele, în state membre nu e o obligatorie prezentarea buletinului, poate că asta se va schimba. La capitolul costuri, E un capitol controversat. În Franța, conturile de bază sunt oferite gratuit și taxele, uh, în mod normal, sunt uh, taxe percepute de pe urma deschiderii unui cont de anumite bănci sunt un venit destul de mic prin comparație cu venitul obținut din alocarea de credite. Ei bine, cred că la capitolul costuri trebuie să găsim o poziție foarte clară, să vedem ce se întâmplă prin comparație cu Franța, unde accesul e gratuit, dar în alte țări s-au propus niște marje, niște plafoane maximă, maxime. Doamna Turunan a sugerat 10 euro, știu că în Belgia costă 13 euro pe an. Ole Ludwigsen a stabilit o, un plafon de 15 euro. Deci trebuie să vedem dacă vrem să avem costuri și dacă da, în ce marge ne, între ce marge ne învârtim, 10-15 euro. Ei bine, nu ar trebui ca țările care uh, vor să impună un cost mai mic să fie împiedicate să facă asta, pentru că se aplică principiul subsidiarității. Cu privire la uh, restul amendamentelor, Evelyn Gephardt a solicitat ca în situații speciale să se poată fa face să se poată um, face transfer, uh, să se poată plăti facturi uh, prin conturile acestea de bază, și să oferim o paletă mai largă de servicii clienților. Din experiența din Germania pot să vă spun că adesea băncile însă pot să câștige foarte bine de pe urma creditelor și e puțin dificil să legăm uh, faptul că un client are un cont de bază la o bancă de posibilitatea de a accesa un credit. Protecția uh, clienților este foarte importantă, supraîndatorarea de asemenea. Și cred că ar fi foarte bine să găsim soluții fezabile pentru cetățenii noștri. O inițiativă pentru conturi de bază nu trebuie să fie una obligatorie. De exemplu, în Belgia există o soluție foarte de bun simț, precum și în alte țări, uh, și nu trebuie să le pierdem din vedere. N-are niciun rost dacă la de la bun început uh, acționăm astfel. Trebuie să transmitem un mesaj comisiei și să facem tot posibil astfel încât să existe acțiune concrete la nivelul statelor membre cu privire la obligația de a oferi informații. O inițiativă pentru conturile de bază um, are un sens dacă cetățenii mai apoi știu că există astfel de modele trebuie instruiți uh, funcționarii bancari astfel încât să poată transmite clienților lor mesajul potrivit mai departe și trebuie să oferim broș, să existe broșuri uh, ale băncilor cu privire la conturile de bază în care să se explice foarte clar care e oferta. Din partea unor reprezentanți ai băncii au existat câteva rezerve ca nu cumva să alunecăm prin aceste intervenții în domeniul consilierii juridice. Ei bine, trebuie să formulăm mesajul foarte clar astfel încât să se înțeleagă foarte clar că băncile nu sunt obligate să își consilieze clienții, ci doar să informeze cu privire la serviciile de bază pe care le oferă. Și cred că dacă reușim să facem asta, vom ajunge să avem un text formulat în așa fel încât să transmită mesajul dorit și să excludă proastele interpretări. Și un ultim punct, dragi colegi, e vorba de uh, soluționarea în afara instanței al potențialilor litigii. Există câteva amendamente, ale unora care au fost foarte sceptici, ale altora care, din potrivă, au avut o atitudine contrară. Unii spun că n-ar fi corect să uh, implicăm uh, atât de profund pe consumatori, e bine, eu cred că trebuie să căutăm un compromis și tind să uh, mergem pe calea schimbului de bune practici, să vedem ce funcționează în statele membre și să vedem cum anume putem să preluăm anumite modele. Calendaristic vorbind, o să vă spun cum va trebui să ne încadrăm în timp. Acum cooperăm cu uh, cei de la IMCO Există un aviz și vom formula amendamente de compromis în care trebuie să ținem cont de ceea ce ne oferă uh, colegii de la IMCO. Pe 8 mai va trebui să votăm proiectul de aviz și va trebui să clarificăm împreună cum procedăm după aceea, pentru că trebuie să negociem mai apoi uh, amendamente de compromis, să le prezentăm uh, și mai apoi să putem ajunge și la vot, la econ. Dragi colegi, cam atât din partea mea în calitate de raportor. Vreau să mulțumesc colegilor pentru participare activă și constructivă. Mulțumesc! Thank you, Mr. Clute. Now come... Mulțumim, domnule Clute, și acum dăm cuvântul raportorilor din umbră. Guy Mitchell este un raportor din umbră, dar nu-l văd în sală. Oare știe cineva unde e? Nu știe nimeni. Ole Ludvigson de la SND are cuvântul acum. Tack för ordet. Låt mig börja med att understryka att detta är en viktig fråga. Jag ser det stort Mulțumesc Är en rättighet för alla konsumenter. Mulțumesc foarte mult. Este o chestiune foarte importantă să se țină cont de drepturile tuturor consumatorilor și să se folosească aceste conturi de bază. De asemenea, mi se pare important să analizăm anumite grupuri de pe piața unică. Amendamentele. Este evident să, că trebuie să accelerăm procesul pentru că sunt foarte multe obstacole. Dorim un instrument legislativ comunitar uh, just care să pună bazele pentru aceste conturi de bază, care să fie clar nu se pune doar problema să admonestăm statele membre în termen general. Vrem să demonstrăm că luăm lucrurile foarte serios și că trebuie să redactăm texte clare, foarte clare, din care să reiasă ce obligații vor avea statele membre. Nu doresc ca statele membre să aibă o mare marjă de manevră, dar dacă acceptăm, trebuie să stabilim niște detalii. Care este marja de manevră? Trebuie să descriem foarte clar, foarte coerent sistemul, un sistem care să funcționeze foarte bine. Un avantaj al acestui sistem este faptul că este foarte public și foarte viabil Orice administrator al unui serviciu ar trebui să știe că are la dispoziție asemenea conturi de bază. Totuși, există și riscul stigmatizării sociale dacă cineva ar putea să demonstreze că are doar acest tip de cont și nu în alt cont mai sofisticat. Trebuie să vedem că există bănci mai atractive sau mai puțin atractive și că automat uh, sunt excluși anumiți clienți de la anumite bănci. Este un drept general și nu dorim să introducem un element de prejudecată socială. Cât privește costurile acestor conturi, este important să vedem că acest cont de bază trebuie să fie forma cea mai ieftină cu putință ca să poți să faci niște plăți. Grupurile cărora vrem să ne adresăm nu trebuie să plătească niște sume superioare, nu niște ar trebui de asemenea ca aceste condiții să fie specifice pentru tarifele de bază și raționale pentru aceste conturi de bază. Trebuie ca lucrurile să fie foarte bine formulate eu știu, trebuie să existe un număr exact de referință și să vedem dacă este adecvat sau nu. O cifră exactă, cred însă că ar fi un obstacol în, din punct de vedere leg- legislativ. Administratorii serviciilor trebuie de foarte multe ori uh, să facă foarte multe plăci și să recupereze foarte multe tarife dacă noi credem că asta va fi soluția universală, ne înșelăm. Ă, Comisia trebuie să, să gândească foarte bine lucrurile, pentru că o să coste ceva ca să putem oferi aceste consuri de bază. Se poate ajunge la o medie destul de mare, de peste 50 de euro. De foarte multe ori trebuie să te duci în persoană la fizică, nu, la, la bancă, nu poți să faci totul de acasă. Ideea e că trebuie să se atingă un anume nivel. Dacă un consumator dorește să-și scadă costurile, lucrul ăsta se poate face altfel. Modelul belgian este un model interesant pentru că ne putem asigura că nimeni nu rămâne marginalizat financiar dacă folosește acest, uh, acest cont 15 euro ar fi suma cea mai mică cu putință. Cred că ar fi marja max cu care s-ar putea oferi o cuprindere totală a cheltuielilor și nu e nevoie să intrăm în alte detalii. Cred că dacă fixăm un plafon maxim, atunci prețurile nu trebuie să crească foarte mult și dacă nu acordăm acest drept uh, la acest cont de bază, nu are sens să avem un asemenea instrument legislativ. Acest tip de cont ar trebui să fie un drept și atunci ne punem întrebarea cum generăm siguranța juridică a sistemului, cum funcționează sistemul în practică. Am îndoieli legate de ideile prezentate de comisie în documentul său și altele prezentate în diverse amendamente. Sigur că este oare rezonabil să-i ceri unui consumator să demonstreze că i s-au negat alte tipuri de cont ca să poată deschide apoi un cont de bază? Problema asta are soluții multiple. Cu cât intră mai mulți consumatori în grup, cu atât mai mult trebuie să ne gândim că s-ar pierde siguranța juridică, certitudinea juridică și apoi trecem din nou la problema costurilor. Sunt consumatori care nu pot deschide conturi obișnuite, conturi bancare obișnuite. Aici este vorba de serviciile pe care le oferă conturile respective și trebuie să înțelegem că pentru anumiți consumatori ca să poată să deschidă uh, un, un cont obișnuit, trebuie să existe un mecanism care să le dea satisfacție, dar un mecanism ca cel pe care l-am descris ar putea să genereze, să ducă la o serie de idei care n-ar fi tocmai în regulă. Deci propun ca toți consumatorii să aibă acest drept de a deschide un cont de bază, indiferent de faptul că uh, există doar un asemenea cont și orice alte conturi are. Uh, și să existe un registru în care să se controleze potențialul tipurilor de cont pe care le are clientul respectiv. Ar fi o chestiune simplă și din punct de vedere juridic ar oferi certitudine juridică. Am văzut că s-au prezentat foarte multe amendamente și este ușor să vedem care este domeniul de aplicare. Sunt foarte multe grupuri care par să fie excluse, iar problema nu se va rezolva dacă se cere, de exemplu, identitatea titularului. Problema este alta. Trebuie să existe o colaborare între prestatorul de servicii și o serie de servicii sociale. Uneori se pot găsi niște soluții pragmatice care să funcționeze pentru toată lumea. Este posibil, să vedem care este domiciliul utilizatorului contului, ce tip de domiciliu are. Sunt situații în care titularul din documentul de identitate nu trebuie să fie necesarmente titularul contului. Trebuie să există o soluție de compromis. Mulțumesc foarte mult. Următorul este Filip de Bacă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-a spus deja în discuție uh, o mare parte din ce vreau să spun. Susțin în linii mari cele spuse de comisia și cele spuse de raportor privind accesul la acest serviciu de bază. Cred că este esențial să ai un cont în bancă ca să poți participa activ la viața socială. Problema incluziunii sociale este aici avută în vedere și în felul ăsta poți să beneficiezi de avantajele pieții unice. De aceea cred că toate statele membre trebuie să aibă un regim pentru a oferi acest serviciu de bază bancar pe teritoriul lor. Mai sunt însă câteva lucruri care trebuie avute în vedere. În primul rând, inițiativă legislativă sau nu? Nu cred că toate țările au, reco- au reacționat la recomandarea Comisiei iar raportorul cere ca până la sfârșitul lui 2012 să existe din partea Comisiei o inițiativă legislativă. Dar dacă s-au fac progrese prea puține, noi trebuie totuși să reglementăm această chestiune. Aș dori să mai dăm o șansă statelor membre, să o luăm așa încet, încet, să insistăm ca statele membre Până la sfârșitul anului să întreprindă anumite acțiuni, iar Comisia până la sfârșitul lui iunie 2013 să facă un bilanț al situației și dacă până atunci reiese că statele membre n-au făcut nimic și că nu propun servicii de bază în țara respectivă, în momentul acela vom cere Comisiei să vină cu o propunere legislativă pentru 2013. Care este modelul care trebuie utilizat pentru a oferi acest serviciu bancar de bază? Sunt uh, convins, uh, cred în principiul subsidiarității și sunt o serie de state membre care au insistat pe el. Ce contează este rezultatul final, accesul la serviciu bancar de bază pentru toți cetățenii și nu contează cum este organizat. Iar în raportul Parlamentului nu trebuie să înțelegem, să intrăm în prea multe detalii. Nu trebuie să spunem statelor membre ce trebuie să facă. Statele membre trebuie să poată să aleagă ce vor să facă. Acolo unde există acest serviciu, există diverse sisteme. În orice, în unele țări, toate băncile trebuie să ofere acest serviciu, în altele Banca Centrală, în altele un organ centralizat care nu-i ajută cât cât pe clienții cărora li s-a refuzat acest serviciu în altă parte. Dar există un sistem care funcționează și care s-a dovedit că funcționează. Deci nu-i putem obliga să schimbe regimul. Iar pentru serviciile bancare de bază, uh, deci pe lângă acesta, oferirea de credit, mm, aici trebuie să fim atenți la piață. Soluțiile preplătite, eu știu, Uh, cartelele de mobil preplătite și așa mai departe. Trebuie să ținem cont de aceste regl- reglementări. Uh, reglementarea trebuie să depinde de la piață la piață și se pune problema cine va folosi acest serviciu bancar de în bază. Spre deosebire de raportor, nu sunt convins de ideea că orice consumator din toate statele membre trebuie să poată să deschidă un cont. Trebuie să poată să deschidă un cont într-un stat membru unde are o relație, are un membru al familiei, lucrează, nu contează, e student, dar trebuie să existe o legătură cu statul respectiv. Cu o interpretare, sigur, foarte flexibilă, dar să ne limităm la legătura respectivă. Apoi să punem problema costurilor acestui serviciu. Raportorul vorbea de gratuitate. Iar nu sunt convins. În țara mea costă între 12 și 15 euro și cred că trebuie să ne situăm pe aici, la acest ordin de mărime. Și statul membru, sigur, poate să-l facă gratuit dacă dorește. Dar cred că trebuie să respectăm deja serviciile care există. Sunt convins că un produs oferit gratuit nu există. Trebuie să plătească cineva pentru el. Fie că banca, fie consumatorul, fie altcineva. Cineva trebuie să plătească. Deci trebuie să ne gândim foarte bine când spunem că ceva este gratuit. Și apoi fondul de compensare care este legat de discuția anterioară poate să genereze o mică redevență, iar în momentul ăsta fondul de compensare ar fi inutil. Nu vrem o regulă europeană pentru acest fond de compensare național, pentru că s-ar putea să ducă la distorsionarea concurenței. Trebuie ca această sarcină să fie repartizată echitabil. Dar dacă se face o plată foarte mică pentru un serviciu de bază, atunci fondul de compensare devine inutil și ar evita și gestionarea contului care ar putea să coste. Și apoi importanța educației financiare anumite persoane n-au cont în bancă pentru că nu sunt la curent cu ce înseamnă acest lucru, n-au cunoștințele necesare, nu știu ce înseamnă un cont în bancă, pozitiv sau negativ. Deci s-ar putea ca unele persoane să nu dorească să-și deschide un cont în bancă sau la casa de economii. Păi, și ar trebui să fie educate aceste persoane iar pentru persoanele care nu doresc să, ofes, să deschidă un cont, trebuie să-i lăsăm în pace, pur și simplu. Aștept să colaborez cu raportorul și cu raportorii din umbră și sper că vom ajunge foarte curând la un compromis pe marginea acestui dosar important. Dar cred că suntem ceva mai aproape decât acum câteva săptămâni de un rezultat. Mulțumesc! Fine. Um, is on the... Mulțumesc! ECR, Ivo, are acum cuvânt. Pekné odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedo. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor. Am uh, notat anumite elemente pe durata dezbaterii și am auzit diferite puncte de vedere care au fost exprimate. E vorba de un proiect de raport, de o, de o tematică pe care eu o consider a fi foarte importantă. Dar poate că anumite observații introductive mai întâi se impun. Cu deosebire de colegii care au luat cuvântul, ei bine, eu nu prea împărtășesc ideea că dacă ai sau nu ai un cont în bancă, ești sau nu ești exclus din viața socială. Nu cred că trebuie făcută această legătură. Uh, nu cred că lucrurile sunt chiar așa de clare și răspicate, pentru că și noi, fiecare dintre noi cunoaște cel puțin o persoană care nu are cont în bancă, care nu dorește să aibă cont în bancă și care nu consideră neapărat că acest lucru reprezintă un fel de handicap social. Această tentativă a legiuitorului de a se asigura că aproape toată lumea, indiferent cu orice preț, ar avea un cont în bancă prin această legislație, nu mi se pare a fi o tentativă tocmai strălucită. În al doilea rând, putem constata că fiecare persoană adultă care are un salariu undeva, obține un salariu undeva, ar trebui să aibă dreptul să deschidă un cont în bancă un cont bancar, să poată să aleagă care e banca la care vrea să-și deschidă acel cont. Și ar trebui să existe o legătură între clientul respectiv și instituția financiară, dar de fapt această legătură de fapt se bazează pe ce? Se bazează pe legislația contractuală, pe dreptul contractual. Nu uitați că banca este o instituție financiară și consumatorul, deci clientul, Uh, trebuie să ajungă la un acord împreună cu banca pe baza, uh, pe marginea acestor avantaje reciproce pe care le-ar putea avea din această relație contractuală. Dacă ne uităm la ultimul eurobarometru și dacă vedem ce se întâmplă în anumite țări din Uniunea Europeană, e bine, putem încerca să vedem uh, care este numărul de persoane care au sau n-au un cont în bancă. În uh, Germania, în 2005, spre exemplu, 0,01% până la 0,06% din populație nu avea un cont în bancă. În 2003, spre exemplu, în Regatul Unit, 3% din gospodării uh, și 3% din adulți în general nu aveau un cont în bancă. În Belgia, 10.000 de persoane adulte, care de fapt în procente e un procent destul de slab. Dar în fine, 10.000 de persoane nu aveau un cont în bancă, un cont bancar. Uh, vedem că în anumite state, spre exemplu Danemarca, Finlanda, acolo e o acoperire de 100%. 100% din cetățeni au un cont în bancă. În țara mea, în Republica Cehă, 99% din persoanele adulte Acum, în Slovacia, spre exemplu, 15% din populația adultă nu are un cont în bancar, nu posedă un cont bancar. Dacă e să continuăm astfel și să ne uităm la fiecare stat membru în parte, situația uh, E bine, ne dăm seama că fiecare stat membru are are metoda sa de a rezolva problema aceasta și poate că nu e nevoie de legiferare la nivel european în acest sens. Ă, e suficient să te uiți la datele statistice și ă, constați imediat că nu există o problemă fundamentală și că nu ă, există, știu eu, persoane care să nu poată să aibă acces la un servicii bancare de bază. De aceea, Ehm, și aici intervin primele amendamente pe care le-am introdus noi, aș recomanda Comisiei să țină seama în mod serios de principiul de subsidiaritate, pentru că, după părerea noastră, efectiv, nu există niciun motiv întemeiat care să ne permită să afirmăm că statele membre nu se descurcă singure și că nu le putem încredința această, această misiune. Al doilea tip de amendamente se referă la o altă convingere și anume că ar trebui să existe o legătură între instituția financiară, deci banca și client și că între cei două, cele două entități există un contract. Dacă încercăm să definim din punct de vedere legislativ sau pe cale legislativă Uh, cum anume ar trebui să arate accesul la serviciile bancare de bază, stau și mă întreb dacă, într-adevăr, astfel de legătură trebuie să fie definită din punct de vedere legislativ, pentru că există diferențe de la un stat membru la altul s-a uh, evocat o, o sumă și anume între 12 și 15 euro pentru servicii bancare de bază. Asta poate e valabil pentru un stat membru, dar poate că în alt stat membru e mult prea scump sau mult prea ieftin. De aceea trebuie să ținem seama de situația economică a fiecărui stat membru. De aceea mi teamă mie că în fond nu avem suficiente informații și nu știu dacă le putem obține pentru a putea defini acest lucru în mod mai amănunțit, mai uh, aprofundat. Păi nu uitați problema costurilor. Costuri în momentul în care se deschide un cont în bancă, costuri legate de operațiunile curente pe care le va face clientul respectiv uh, ca urmare a deschiderii acestui cont. Și uh, colegul nostru Schmidt a, e, din partea EMCO a exprima, exprimat acest lucru. Spre exemplu, ideea că ar fi bine să fie mai mult sau mai puțin gratuit contul respectiv. Dar asta nu prea e ceva așa obișnuit uh, în, în relațiile între bănci și clienți. Uh, Uh, eu, în orice caz, sunt convins că, convins că nu trebuie să, uh, să intervenim pe această temă. Nu trebuie să ne amestecăm noi în modul în care se desfășoară această legătură comercială între bancă și client. Apoi, un alt aspect, o întrebare, dacă băncile trebuie să fie obligate, da sau nu, să furnizeze aceste servicii bancare de bază. Uh, Aici trebuie să ținem seama de situația în vigoare în fiecare stat membru și cred eu că ar trebui să existe oarecare marjă de manevră, o anumită libertate. Nu trebuie să impunem acest lucru uh, din, de la nivel comunitar european în jos. Așa că nu trebuie să obligăm uh, băncile să facă acest lucru identic peste tot. Și ajung acum la ultimul aspect, și anume noile servicii. Calea legislativă are anumite dezavantaje, și anume că Uitați-vă ce s-a întâmplat, cum, s-au, cum au evoluat lucrurile în trecut. Însă asta o putem vedea, putem înțelege, însă nu știm cum vor evolua lucrurile pe viitor. Putem fi optimiști, putem spera că tehnologia va evolua și că vor exista tot felul de noi servicii ce ne vor fi oferite pentru a acoperi anumite goluri care există în momentul de față pe piață, dar uh, poate că vor exista și anumite schimbări, uh, schimbări profunde în ceea ce urește serviciile bancare, mă refer la serviciile bancare mobile. Deci, iată, cam acestea sunt amendamentele pe care am intenția să le depun. Vă mulțumesc pentru atenție. președintele. Înainte de a da cuvântul din nou uh, raportorului, aș uh, vrea să fac câteva observații. Cifra aceasta de 7% uh, persoane adulte care nu utilizează uh, serviciile bancare. Știți că de uneori nu e doar o chestiune de salariu sau de venit ce pur și simplu le e teamă să intre într-o bancă sau sunt intimidați, uh, nu îndrăznesc. S-ar putea ca în anumite comunități asta să fie ceva normal, de aceea în anumite țări există birouri poștale în care, care se găsesc, eu știu, un, uh, spre exemplu, la sate, în magazinul cu alimente sau la alimentara și acolo se poate avea un cont bancar. Spre exemplu, destul de interesant, un alt caz, în Africa. În Africa se găsește, o, s-a găsit o modalitate. E vorba de uh, serviciile oferite pe telefonul mobil și atunci uh, compania de telefoane îi autorizează să, să, să utilizeze și servicii de natură bancară. Pentru că e mai ușor pentru aceste persoane să obțină un telefon mobil, care pentru ei se pare a fi o necesitate, și iată că s-a găsit o modalitate pentru a avea și niște servicii bancare de bază și asta într-un mediu destul de dificil totuși. Nu uitați că e vorba de Africa. Deci poate că acest lucru ne-ar putea orienta uh, puțin pentru a vedea cum putem defini obiectivele noastre. În fine, asta era doar așa o observație întreagă. Și acum am să dau din nou cuvântul raportului pentru a trage concluzii. Ja, danke. Ich möchte... Mulțumesc. Și cu privire la, cum la ce a spus domnul Cicluna, da, din uh, începutul uh, anilor 90, pe la jumătatea anilor 90, de fapt în uh, Germania, am uh, avut o schimbare prin serviciile de direct banking, prin online banking. Să știți că multe bănci, de fapt toate băncile au început să uh, reducă din filiale, pentru că nu mai era nevoie. Și a fost problematic, pentru că a fost un drum înapoi bun și cu privire la urma evoluțiile sunt diferite. Cu privire la ce spun Ole Ludwigson, n-am nimic de adăugat. Cred că e un acord amplu. Cu privire la ce a spus Filip de Bacăr, <coughs> da, cred într-adevăr că putem să ajungem la o soluție comună. N-am mai menționat lucrurile spuse de dumneavoastră, pentru că m-am am gândit că trebuie să tratăm uh, problema concurenței uh, egale, dacă e să fie așa, așa spus așa. Să vedem din ce motiv există uh, excepții pentru bănci să nu fie un avantaj concurențial. Nu Am analizat, de exemplu, situația Belgiei. Între timp, uh, ni s-a spus că uh, e în lege, dar nu se practică. Prin urmare, putem să ne lipsim. Și cu privire la taxe, iată că aceasta este, există o cale de urmat. Putem să ne îndreptăm în direcția amendamentelor depuse de tine. Cu privire la ce a spus Ivo Ștrețec, în ceea ce privește conturile bancare, sigur că există la ora actuală puțini oameni care să nu aibă un cont bancar. Uh, avem consiliere a consumatorilor și în special în, Germa- în cercul acestor oameni în Germania avem o mare problemă. Dacă oamenii care nu au cont, chit că lucrurile nu mai sunt așa problematice acum, dar au fost în trecut până la sfârșitul anilor 90, deci dacă oamenii fără cont primesc un loc de muncă, e bine, în momentul acela nu pot să uh, uh, ocupe acel loc de muncă, fiindcă banca nu le deschide un uh, cont. Deci nu trebuie să dăm înapoi la un asemenea obstacol. Iar cu privire la migranți și studenți, nu o să repet, avem uh, etnia romă, care nu are un domiciliu stabil, dar care este de cetățenie, de apartenență europeană, și trebuie să rezolvăm problema și pentru aceștia. Dacă vorbim despre Europa pentru toți, trebuie să găsim o soluție pentru oamenii aceștia. E vorba de unificarea pieței unice și nu putem să lăsăm chiar totul la latitudinea statelor membre, să ne punem întrebarea cât facem în Uniunea Europeană, cât facem prin subsidiaritate, lucru care s-a spus uh, deja, mai ales prin prisma experienței cu comunicarea Comisiei din vara trecută, știm că, în special într-un asemenea domeniu, când e vorba despre uh, clienți care nu sunt foarte interesanți pentru bănci, acolo reglementarea la nivelul statelor membre nu funcționează așa cum din perspectiva europeană, din perspectiva mea, a noastră, ar trebui să funcționeze. Și de aceea avem nevoie de legislație europeană. Să nu fie o legislație uh, complexă, care să pună probleme, ci să fie una care să încadreze frumos uh, situația. Și cred că vom găsi o soluție. Cam atât din partea mea și ne vedem la negocierile pe amendamentele de compromis în zilele ce vor urma. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Clute. Mă uit pe calendar. Votul e programat, după cum s-a spus deja, la Econ pe 30 sau 31 mai. Mergem la plenară în sesiunea din iulie. Mulțumesc! Și avem și ultimul punct, care ar trebui să fie foarte scurt. We'll find them for you. This, this is next. This is the one. This is next, but there's, there's others after. Okay. Mm-hmm. So it's not the last session. Nu e ultimul. Avem raportul meu, e de fapt un aviz, cu privire la cele 20 de preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor europene față de funcționarea pieței unice. opiniile sunt, uh, avizele, mă scuze, sunt împărțite cu alte comisii. Am dat avizul nostru doar cu privire la șase din cele 20 de preocupări. 1. Uh, bariera impozitelor pentru lucrătorii transfrontalieri și angajatori. Uh, numărul 2. Deschiderea unui cont. 3. Pensionarea. Problemele de impozitare mai apoi, transfrontaliere. 4 dificultarea, dificultatea pe piața serviciilor financiare, 5. Accesul la finanțare și măsuri de sprijin, 6. Obținerea uh, scutirii de TVA în alte state membre, recuperarea TVA-ului, mă scuzați, uh, unii cetățeni au spus că este prea dificil. Am revizuit uh, diferitele amendamente care au fost uh, depuse de raportorii din umbră, trebuie să subliniez un lucru. Acest aviz se axează nu pe toate preocupările cetățenilor. Sunt mult mai multe decât 20, dar avem un top 20 cu privire la piața unică și problemele transfrontaliere, mobilitatea lucrătorilor și problemele aferente acesteia. Îi rog pe raportorii din umbră să se limiteze la acest subiect menționat uh, adineauri, pentru că nu trebuie să privim, uh, să analizăm problemele, preocupările care se uh, referă la probleme uzuale europene. Mm, cred că vom reuși să găsim uh, o soluție pentru a avea un text bun de compromis. De exemplu, din partea domnului Epping am uh, un amendament cu privire la capital, impozitare. Alții vorbesc despre piața uh, unică în întregimea sa și vor să acționăm în spiritul acesta, alții condamnă piața unică pentru că consideră că aduce cu sine mai mult rău decât bine. Pe ansamblu, eu zic că sunt multe amendamente pozitive pe care să le putem discuta. Mai întâi, haideți să îi ascultăm pe raportorii din umbră. Doamna Ocuni de la PP este prima care intervine. Sofia, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, este un raport interesant, deoarece piața unică, din multe puncte de vedere, este o reușită. Dar constatăm cu toții că are anumite disfuncționalități și anumite eșecuri construcția pieței unice nu înseamnă să, numai să adopt sute de regulamente și de directive de armonizare, ci trebuie să constați în viața cotidiană a concetățenilor noștri europeni ce funcționează și ce nu funcționează. Așa că mă felicit că domnul comisar Barnier, Comisia Europeană, acordă atât de multă atenție funcționării pieței unice avizul colegului Sicluna este echilibrat. Există două aspecte principale. Eliminarea obstacolelor din calea bunei funcționări a pieței unice și susținerea creșterii și a ocupării forței de muncă. Sunt de acord cu analiza lui Edward și a domnului Epping apropo de obstacolele fiscale și eliminarea lor. Cât privește creșterea și ocuparea forței de muncă, mă preocupă aspectele aduse în discuție de colegul Gutmar Otmark. Aș insista asupra inițiativei Comisiei Europene în favoarea antreprenoriatului social și mai ales regulamentul care presupune crearea unui pasaport, pașaport european pentru fondurile de investiții pentru antreprenoriatul social. Este, acest raport este pe masa mea de lucru și pe masa Consiliului. Pașaportul acesta ar trebui să permită crearea unui, uh, unei noi pârghii de finanțare, unei noi pârghii economice. Vă aduc aminte că este vorba de 10% din întreprinderile uh, europene și 11 milioane de angajați este un punct major al economiei sociale de piață. Deci este unul din punctele principale asupra căruia doream să intervin pe marginea acestui raport, care, așa cum spuneam, este un document foarte bun transmis de domnul Sicluna și vă mulțumesc foarte mult. Um, nu cred că mai dorește cineva să ia cuvântul. Nu văd așa încât vom încheia aici discuțiile pe marginea acestui aviz. Se va vota la sfârșitul lunii mai, între 30 și 31 mai. Pe 21 iunie se va vota în Comisia pe Fond și în plenară se va vota în septembrie. I'm just being told that... Mi s-a spus că următoarea sesiune, adică punctul 17, va avea loc la peste 15 minute, la 4 și un sfert. Îi așteptăm pe raportorii din umbră, deci o să suspendăm ședința timp de 15 minute. Uh, we're going to start the next session. Haideți să reluăm lucrările noastre. Okay. Uh, Ms. Okuni. Uh, the title of the session is the... Titlul este următor. Fondurile europene de antreprenoriat social. Există 102 amendamente care au fost înaintate pe diferite teme referitor la MIFID și așa mai departe. În orice caz, am să dau cuvântul doamnei Sophie Oconi, raportor, pentru a ne prezenta acest subiect. Merci, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi văd că e un dosar care suscită foarte mult entuziasm. Așa că haideți mai bine să lucrăm din punct de vedere calitativ și nu cantitativ. Doresc să mulțumesc acelor persoane, nu celor care sunt prezente azi în sală, ci acelor persoane care au înaintat amendamente. Amendamente cu scopul de a întări, clarifica și îmbunătăți textul propunerii, uh, textul raportului meu. În momentul de față colaborăm, conlucrăm pentru a elabora promis și am încredere, am speranța că aceste amendamente de compromis vor fi satisfăcătoare pentru o bază de lucru puternică, clară, pentru a lansa negocierile la nivel de trilog împreună cu Consiliul. Ați spus, domnule președinte, în total am primit 137 de amendamente, chiar și pe ale mele le număr, și acestea se referă în mare parte la uh, cinci aspecte. Primul aspect, condițiile pentru a obține această etichetare cu un prag de 70% de investiții în domeniul antreprenoriatului social. Unii colegi doresc să scadă acest prag pentru a ajunge la un procent de 50%, poate chiar și 30%, dar cu uh, dorința aceasta de uh, flexibilitate, de accesibilitate Alți colegi au înaintat amendamente nu pe aceste cifre, ci pe metodele de calcul tocmai pentru a preciza această metodă de calcul, în așa fel încât să ajungem la o medie, în așa fel încât această cifră de 70%, a, uite, doamna Astrid în care vine, să această cifră să nu fie strictă de la bun început și până la sfârșit, ci să permită să obținem o medie. Poziția mea este destul de clară și simplă. Acest prag de 70% mi se pare un prag echilibrat. Uh, echilibrat pentru că permite să nu cumva să diluăm din vizibilitatea acestui fond care tocmai trebuie să intervină în domeniul antreprenoriatului social și apoi mai sunt de părere că dincolo sau de, de 70% ar fi prea constrângător. Deci 70% e un prag echilibrat. În schimb, sunt de părere că ar fi bine, într-adevăr, să precizăm metoda de calcul. Trebuie să fie vorba de o medie și ar fi bine să precizăm durata pe care o vom lua în considerare pentru a calcula această medie. Eu m-aș gândi mai degrabă la o durată de 5 ani. 5 ani mi se pare a fi o durată potrivită. Și acest obiectiv de calcul se înscrie într-o linie de siguranță juridică, care deocamdată nu este asigurată. Al doilea aspect, condițiile necesare pentru a obține eticheta cu un prag de 500 de milioane de euro pentru fondurile de investiții. Avem aici anumite amendamente care doresc, de fapt, să permită anumitor fonduri mai mari să beneficieze de această etichetare de antreprenoriat social cu condiția să fie respectate anumite condiții. Eu aș fi de, da, mai degrabă de acord cu amendamentul înaintat de doamna Luling, și anume un fond de investiții care se află sub acest prag de 500 de milioane, care obține această etichetă și care apoi depășește acest prag de 500 de milioane, să poată să continue să beneficieze de această finanțare. Al treilea punct, definirea antreprenoriatului social și al întreprinderilor eligibile. Aici avem mai multe mize și mai multe uh, semne de întrebare cu privire la antreprenoriatul social. Mai întâi, trebuie să vedem dacă trebuie să restrângem sau să extindem definirea aceasta a întreprinderilor sociale. Întreprinderea socială, vă amintesc, reamintesc, e o întreprindere care are drept scop principal să aibă un impact social pozitiv poate să realizeze anumite profituri, dar trebuie să fie așa ceva secundar. Definiția întreprinderilor eligibile, așa cum a fost ea făcută de Comisia Europeană, e vorba de întreprinderi care furnizează bunuri sau servicii către persoane vulnerabile sau marginalizate, spre exemplu locuințe sociale sau uh, o, un lanț de frizerii pentru acele persoane care sunt vulnerabile și care uh, propun uh, niște tarife foarte scăzute sau întreprinderi și reiau definiția, întreprinderi care utilizează o metodă de producție a celor bunuri și servicii care duc la materializarea obiectivului social. Și anume, de fapt e vorba de întreprinderi care propune, propun un loc de muncă persoanelor vulnerabile sau persoanelor cu handicap. Ideea este că această definiție ar fi bine să fie oarecum extinsă pentru a acoperi persoane care sunt excluse, persoane care sunt, știu eu, dezavantajate și pentru a uh, acoperi și uh, acele persoane care dau dovadă de solidaritate. Acestea sunt amendamentele pe care le-am înaintat eu, însă nu cred că în stadiul actual ar trebui să extindem prea mult această definiție pentru a putea beneficia de această etichetă de uh, antreprenoria social, pentru că altfel s-ar putea să pierdem total din vedere scopul inițial. Apoi, al doilea aspect, trebuie să menținem sau să înlăturăm pragul PM și eventual dacă trebuie să menținem o, ex, o scutire, o exceptare în ceea ce privește locuința socială. Eu aș prefera să înlăturăm acest prag, tocmai din această grijă de claritate. Într-adevăr, locuințele sociale sunt întreprinderi care, agenții care depășesc cu, cu claritate pragul uh, IMM-urilor. Deci ar fi, ar fi păcat să nu permitem acestor întreprinderi să participe la aceste fonduri. Deci ideea de a înlătura acest prag și eventual să vedem care ar putea fi uh, avantajul păstrării unui astfel de prag, se poate, s-ar putea face ulterior. Al treilea punct. Întreprinderile eligibile. Trebuie oare să fie acestea stabilite în Europa? Iată, e o întrebare care e foarte dezbătută, a fost foarte dezbătută. De ce? Pentru că putem hotărâ să privilegiem prin aceste fonduri europene de antreprenoriat social, putem hotărâ să privilegiem acele întreprinderi care sunt deja instalate în Uniunea Europeană. Uh, Ideea fiind ca aceste fonduri să intervină pe lângă acele întreprinderi ale Uniunii, în așa fel încât obiectivul să fie, de fapt, uh, utilizarea lor să fie un fel de pârghie pentru a privilegia acest sector economic și anume antreprenoriatul social. Dar putem în același timp să hotărâm că aceste fonduri europene ar putea să fie accesibile și pentru anumite întreprinderi care se ocupă cu antreprenoria social din țări terțe. Și asta sunt situații destul de obișnuite și aș vrea pe această temă să văd care este opinia dumneavoastră. Uh, ce părere aveți despre uh, aceste posibilități? Fie să privilegiem întreprinderile la nivel european, fie să avem un fel de etichetă generală, un fel de pașaport uh, care să permită tuturor întreprinderilor din Uniunea Europeană sau din țări terțe să beneficieze de această etichetă de antreprenoriat social. Un alt aspect investițiile din partea persoanelor individuale. Mai multe amendamente prevăd posibilitatea aceasta de a scădea pragul Uh, pentru fondurile de investiții, până la 100.000 sau poate chiar 50.000 de euro. Deci să trecem de la 100.000 la 50.000, poate chiar 30.000 de euro, tocmai pentru a permite și persoanelor fizice să participe. O altă soluție, și o prefer eu, este ca să existe posibilitatea de a investi în, uh, până la 10% în antreprenoriat social cu obținerea acestui, uh, acestei etichete de uh, fond social european. Eu cred că dacă optăm pentru această posibilitate, am uh, avea mai multe posibilități pentru persoanele individuale. 50 de mii, uitați-vă, e un prag important, e o sumă importantă. există oare multe persoane individuale care să dorească să investească în antreprenoriatul social, care în fond e totuși un, o investiție riscantă. Deci dacă permitem acest prag de 10%, e bine, atunci am avea un număr cât mai mare de persoane uh, individuale care să poată să participe la aceste investiții cu caracter de solidaritate. E un compromis pe care îl propunem. Apoi, încă un aspect. Trei amendamente au fost înaintate. Unul care propune un, opțiune mai degrabă strictă în ceea ce vrește depozitarul. Un al doilea amendament, un alt amendament depus de Oli Schmidt, care de fapt dorește să avem o treime uh, care să fie uh, o, entitate terță care să fie responsabilă de uh, numirea acestor investiții cu caracter social, Evident, ideea e că am putea avea un depozitar, așa, o versiune mai light, care să ne permită în același timp să avem și siguranța, securitatea prin numirea acestei persoane a depozitarului, dar simultan ne-ar permite să avem și suficientă flexibilitate și un regim așa, niște reguli mai light. Iată, cam acestea sunt, aceasta este prezentarea mea, sunt foarte bucuroasă că am avut ocazia să fiu raportor pe această temă, antreprenoriatul social. E un raport foarte interesant uh, și în momentul în care mi-am prezentat amendamentele, v-am spus deja, pe marginea raportului domnului Siclun, am spus deja că e vorba de un sector care reprezintă astăzi 11% din întreprinderile Uniunii Europene și reprezintă 10 milioane de locuri de muncă. Deci vedeți că e un sector în adevăratul sens al cuvântului, un sector economic în adevăratul sens al cuvântului. De aceea noi la Uniunea Europeană trebuie să armonizăm regulile în așa fel încât să putem avea o pârghie economică în domeniu. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult și dacă sunteți de acord, atunci am să dau cuvântul domnului Oli Schmidt pentru a face primele comentarii. Mulțumesc, domnule președinte. Am avionul meu care decolează peste o oră, așa că mă grăbesc, mă grăbesc, mă grăbesc. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor, pentru că, într-adevăr, eu uh, sunt convins că e un raport foarte bun și e un raport esențial, e un pas înainte pentru a permite fondurilor de investiții din Europa să participe la astfel de fonduri. Eu am patru observații, patru comentarii și am să încerc să le fac așa în ordinea priorităților. Primul comentariu se referă la depozitar. Cred că ar trebui să adoptăm această opțiune și anume un regim mai light, mai lejer. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să facem comparații cu fondul pentru investiții alternative. Dacă facem asta, nu știu, atunci complicăm pe de întregul cadrul. De aceea sper eu că vom reuși să găsim un compromis. Al doilea comentariu e vorba de acea țintă aceea minimă. Eu aș avea un amendament Aș merge mai degrabă în direcția pragului de 50%. Pragul e de 70% fixat în propunere, dar sper să avem o țintă și mai scăzută aici. Pentru că și asta ne-ar permite ca fondurile să fie mai uh, mai uh, ușor de accesat, să fie mai, pe înțelesul tuturor, mai utilizabile. Al treilea comentariu. E vorba de calendarul în timp. Limita în timp. Sper să putem ajunge la un acord de asemenea. Am senzația că o perioadă medie care să nu depășească 5 ani de zile e cam complicat în genul acesta de investiții. De aceea sper eu că și în această privință o să reușim să găsim un, un compromis, un acord rezonabil toții știm că președinția daneză dorește foarte tare să finalizeze acest dosar înainte de finalul președinției. Iar cel de-al patrulea comentariu se referă la la o, o greșeli, la utilizare eronată sau eventual posibilități de fraudă. Uh, Uh, aici aș face câteva amendamente, e vorba de amendamentul 39 și amendamentul 40, anume că trebuie să ne asigurăm că vom evita orice formă de abuz. Uh, dacă propunem, așa cum am zis și eu adinaur, să avem un regim mai light, uh, mai lejer, n-ar trebui ca acesta să ducă la abuzuri, așa că trebuie să găsim o posibilitate să favorizăm aceste investiții, însă fără abuzuri. Bun, cu acestea fiind spuse, cred că uh, putem spune pe ansamblu că e un raport foarte bun, reprezintă un pas în direcția potrivită și, într-adevăr, fondurile există, fondurile sunt disponibile pentru a face ceva nou în această privință în Europa. Și întrebarea este referitor la țările terțe, dacă pot să participe sau nu. Și iată că e un subiect delicat, întotdeauna e greu cu țările terțe. Eu aș putea înțelege argumentele, dar, pe de altă parte, uh, știți, eu sunt liberală, așa că nu prea îmi plac mie nici barierele, nici într-un fel, nici altul. Așa că sunt sceptic. N-aș vrea să ajung până să, la situația în care spun că da, eu ceva specific european și doar pentru Uniunea Europeană. Da, poate că acum, știu eu, o să trebuiască să uh, Uh, să vedem care este dorința dumneavoastră, doamna raportor, și în funcție de dorința dumneavoastră o să dăm și noi dovadă de flexibilitate. Așa că, în concluzie, am să-mi cer scuze pentru că o să trebuiască să plec, să o iau la fugă, să prind avionul, dar nu vă îngrijorați, am pe cineva care o să, unul din asistenții mei, care o să noteze exact ce o să spuneți. Nu o să fiți înregistrați, cel puțin nu vă înregistrez eu, dar am să am pe cineva care să noteze observațiile și comentariile ce vor fi făcute. Președintele, mulțumesc, domnule Schmidt. Și acum dau cuvântul domnului Chiadraui din partea Socialiștilor și Democraților. Uh, uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Doresc să mulțumesc doamnei Oconi pentru munca extraordinară depusă. Uh, am ascultat doar o parte din prezentare, însă mi s-a părut foarte interesant. Ceea ce aș vrea să spun este că, într-adevăr, economia socială reprezintă un element crucial, ați subliniat și dumneavoastră acest lucru. E vorba de un sector economic de activitate foarte important, în adevăratul sens al cuvântului, iar pentru a atrage investiții private e nevoie de un astfel de, o astfel de etichetare a calității. Este indispensabil acest lucru. Acum, câteva observații. Eu cred că trebuie să definim bine lucrurile, să vedem exact ce înseamnă o întreprindere în domeniul economiei sociale. Am făcut câteva propuneri de astfel de definiție. Vorba de o întreprindere care are drept scop principal să aibă un impact social în loc să uh, degajeze anumite uh, beneficii, profituri pentru acționari. De aceea trebuie să fim inovatori și de aceea trebuie să utilizăm surplusurile pentru a realiza anumite obiective cu caracter social. Mai mult decât atât, mai avem și alte aspecte. Simțul de răspundere, transparența. În același timp, trebuie să și precizăm cât anume uh, astfel de fonduri pot investi în întreprinderi cu, una, cu activități de cu natură socială. Cred că 60%, uh, 70% uh, pe o perioadă de 5 ani, cred că asta reprezintă o îmbunătățire față de versiunea originală propusă de comisie. Apoi, trebuie să vedem și impactul în sânul Uniunii Europene. Ce impact va avea această etichetare, acest pașaport? E vorba de întreprindere în sânul Uniunii Europene care să uh, se bucure de un astfel de sprijin. Cine anume va putea investi în astfel de fonduri? Ar fi bine să delimităm lucrurile. Eu aș fi mai degrabă pentru o deschidere uh, spre un grup de investitori cât mai larg cu putință. Și asta pentru a avea și o protecție, cu condiția să avem o, producție, o protecție adecvată a investitorilor. Și compromisul pe care dumneavoastră l-ați redactat mandat în, în calitate de raportor pare să meargă în această direcție, deci e foarte pozitiv. Acum rămâne de văzut dacă din punct de vedere tehnic e soluția cea mai bună, însă suntem foarte uh, pozitivi. Uh, um, referitor la aceste idei. Acum, în ceea ce privește depozitarul și ideea de a avea un depozitar, aici noi suntem mai puțin entuziasmați. Am vrea să avem un regim cât mai uh, lejer cu putință, cât mai uh, ușor de folosit cu putință, uh, dar am putea menține pragul cât mai jos cu putință. Am putea previzui acest lucru. Suntem gata să participăm la aceste dezbateri, la aceste negocieri și ne dorim ca, pe ansamblu, uh, regimul să fie cât mai light cu putință. Deci trebuie să dezvoltăm acele instrumente. De fapt, comisia și cea care ar trebui să dezvolte aceste instrumente în așa fel încât impactul social al acestor investiții să poată fi măsurat. Și aici mă, vă puteți bucura de tot sprijinul nostru. Reprezintă un supliment foarte interesant, o idee foarte interesantă. Trebuie să vedem care va fi rolul Autorității Europene de Supraveghere, care trebuie precizat în continuare. Deci, pe ansamblu, spunem că suntem uh, pozitivi, uh, să apreciem uh, liniile directoare pe care dumneavoastră le-ați delimitat în calitate de raportor și grupul nostru vă va susține. Mrs. Luling. Doamna Luling. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze față de doamna Oconi. Am ajuns mai târziu și um, eram tocmai pe cale să mă uit la amendamentele mele. Dacă nu mă șel, 53, 78 și 84. Și eu sunt de părere că trebuie să susținem această deschidere către țările terțe. Și aș vrea, mai ales în ceea ce privește amendamentul meu 53, aș vrea să subliniez faptul că vrem să autorizăm cei care, pe cei care gestionează fondurile de investiții alternative să și cei care gestionează și OPCVM-urile să poată să gestioneze și astfel de fonduri. Și deci plecând de la această idee, nu pot decât să regret ce s-a întâmplat ieri, în momentul în care s-a adoptat raportul referitor la impozitarea tranzacțiilor financiare, taxa pe tranzacții financiare, nu s-au votat amendamentele pentru că unii dintre, pe care le propuseseră unii dintre noi, tocmai pentru ca să nu dăm peste cap aceste OPCVM-uri în ceea ce privește taxa pe tranzacții financiare. Eu cred că încă mai putem rectifica lucrurile în ședința plenară, eventual. Din păcate, cred că cei care erau ieri în sală nu prea pricepuseră despre ce era vorba, și anume că nu trebuie să penalizăm aceste fonduri care, de fapt, sunt fonduri uh, și pentru economiile uh, private, ale persoanelor, ale cetățenilor și pe termen mijlociu și pe termen lung, nu putem să, să penalizăm așa în continuare exact aceleași persoane. Și nu ne putem permite să pierdem mii și mii de euro uh, din cauza acestei uh, taxe, din cauza acestei impozitări în cascadă, așa. Uh, am câteva justificări pentru amendamentele mele și aștept cu nerăbdare să văd dacă doamna Oconi poate să, poate să accepte aceste amendamente. Îmi cer scuze dacă eventual noastră ați precizat deja acest lucru și eu nu eram de față. Mulțumesc. Um, Înțeleg că și Comisia dorește să ia cuvântul. Vă rog. Merci, Madame Oconi, et Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei Oconi, mulțumesc tuturor parlamentarilor prezenți pentru această dezbatere, mulțumesc pentru toate amendamentele care au fost înaintate și care, după părerea noastră, îmbunătățesc și îmbogățesc textul comisiei. Foarte pe scurt aș reacționa doar la câteva puncte pe care doamna Oconi le-a prezentat și care, după părerea mea, reprezintă un rezumat al dezbaterilor pe care va trebui să le avem pe marginea acestei propuneri. Mai întâi, în ceea ce privește condițiile pentru a putea beneficia de această etichetă și pragul respectiv de 70%. Cred că sunt de acord cu concluzia doamnei Oconi și anume că 70% nu știu dacă este un punct de echilibru, pe de o parte, în ceea ce privește nevoia de a ne asigura că această etichetă de antreprenoriat social nu va fi diluată și că acest fond va fi clar uh, distins, uh, separat de alte fonduri de investiții și, în același timp, să avem și flexibilitatea necesară pentru a putea constitui acele portofolii care să fie interesante și care să poate să fie atrăgătoare pentru investitori ați evocat și posibilitatea de a avea o limită în timp, o limitare în timp. V-ați referit la un termen eventual de 5 ani după care fondul, dacă am înțeles eu bine, trebuie să fie investit deji, deja 70% din sume. Ați notat faptul că Comisia nu a propus o astfel de limită, o astfel de limitare în timp, pentru că aveam senzația că s-ar putea să existe anumite inconveniente. Spre exemplu, dacă am impune la final de perioadă această obligație să se investească în întreprinderi sociale care în fond poate n-au o activitate atât de interesantă și am avea așa un fel de accelerare a investiției investițiilor pe care n-am vrea să o instaurăm din capul locului. Dar, încă o dată, uh, eu am senzația că suntem destul de acord pe, aceste, uh, pe marginea acestor lucruri, așa că încă mai putem discuta. Apoi, uh, legătura cu directiva AIFM. De asemenea, este un aspect important. Notez faptul că în Parlament, dar și în rândul statelor membre, există această dorință de a um, permite acelor fonduri care depășesc pragul de 500 de milioane să poată să continue să investească în antreprenoria social. Foarte bine, toate bune și frumoase. În schimb, acest lucru ar putea avea și o altă consecință, și anume dificultăți tehnice pe care va trebui să le rezolvăm. Uh, interacțiunile cu obligațiile prevăzute în directiva AIFM și care ar putea să vină să se adauge la obligațiile pe care le propunem în acest regulament. Dar, în fine, acesta e un punct pe care încă îl mai putem analiza în mod mai uh, aprofundat. Apoi, definiția, ce înseamnă o întreprindere și ce înseamnă antreprenoriatul social aspect important. Comisia a încercat să dea dovadă de imaginație în acest domeniu, a propus uh, o definiție inovatoare legată și de definiția pe care o propusesem în cadrul comunicării noastre pe marginea subiectului și anume antreprenoriatul social, dar într-adevăr sunt de acord că încă mai putem îmbunătăți textul, încă îl mai putem modifica, am reținut impactul negativ pe care această definiție l-ar putea avea asupra unui anumit număr de investiții, cum ar fi, spre exemplu, întreprinderile sau agențiile din punct de vedere al locuințelor sociale și așa mai departe. Bun. Un alt aspect important și delicat e acela al uh, stabilirii în Europa întreprinderilor eligibile. Și aici ați notat faptul că nu am vrut să introducem astfel de restricții, o astfel de limitare. Dar uh, din două motive, aș spune. Primul motiv ar fi că, în mod normal, în reglementările noastre financiare nu avem astfel de limite sau de limitări din punct de vedere al posibilităților de investiții, pentru că aici vorbim de libera circulație a capitalului. Uh, și, în al doilea rând, uh, din motive care sunt legate mai degrabă de faptul că cei care constituie uh, aceste fonduri uh, doresc să aibă o gamă largă de investitori, uh, cât mai largă cu putință, în așa fel încât să poată constitui portofolii care să fie atrăgătoare și să poată să facă acest lucru în uh, timp, în termene în timp uh, care să fie compatibile, pentru că e vorba de o piață nouă în Europa. Și e vorba de o ofertă de investiții în întreprinderi sociale care poate nu e chiar așa de abundentă cum s-ar crede la prima vedere. Două alte aspecte după care mă opresc. Accesul la aceste fonduri pentru investitorii retail. Uh, în detai. Aici n-am făcut propuneri, deși suntem de acord că pe termen mijlociu, mediu, eh, intențiile sunt bune, însă noi ni s-a părut că încă nu eram chiar bine pregătiți pentru a propune reglementarea în domeniu care să permită să avem și o ofertă de întreprinderi sociale care să fie o ofertă atrăgătoare și supusă unui cadru regulamentar foarte uh, lejer și în același timp, pentru că e vorba de investiții uh, în detail, să permitem și o protecție suficientă. Am notat propunerea doamnei Oconi și anume să deschidem aceste posibilități și către fondurile OPCVM prin deschiderea fondurilor Uh, cu, acea, uh, cu acel procent de 10% care să fie acordat fondurilor OPCVM care să investească, uh, deși nu sunt poate eligibile plecând de la definițiile din directivă. Da, intenția e bună, dar consecințele în materie de protecție a investitorilor, în materie de informare a investitorului, poate că garanțiile aici încă nu sunt suficiente pentru a merge atât de repede în această direcție. Și un ultim punct, acela al depozitarului. Uh, nu în cele din urmă, e un punct care a fost discutat um, foarte mult în, uh, la Consiliu. Nici aici Comisia n-a considerat că ar fi bine să avem o propunere care să conțină această obligație și anume să se desemneze un uh, depozitar. Am făcut o analiză, costuri-beneficii și uh, am ajuns la concluzia că, uh, mă rog, costurile pe care le-ar presupune această obligație de a desemna un depozitar depășesc cu mult riscurile de pierdere activelor și de nerespectare a regulilor uh, pe care prezența unui astfel de depozitar ar fi în principiu o garanție de uh, ca să nu se întâmple. Un alt aspect, industria și mă refer și la audierea care a avut loc în cadrul acestei comisii pe această temă. Industria, sectorul nu prea e favorabil unei astfel de idei, nu, uh, nu prea se consideră necesar desemnarea unui depozitar. Și un alt aspect important, trebuie să știm exact despre ce vorbim în momentul în care evocăm conceptul de depozitar. Uh, discuțiile pe care le vom avea pe această temă vor trebui să identifice atât riscurile cât și funcția precisă pe care vrem să o uh, acordăm acestui depozitar. E vorba de o riscuri de pierdere a activelor, riscuri de verificare dacă se aplică sau nu regulile. Um, am putea avea eventual un control extern din partea acestui depozitar. Da, bun. Acestea sunt elemente pe care trebuie să le avem în vedere în momentul în care analizăm acest concept. Deocamdată atât, domnule președinte, și vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Thank you very much. Um, I think we will Mulțumesc. Doamna Ocuni pentru concluzie. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Firește că am ascultat toate cele spuse și toate analizele făcute de colegi, așa că repede am să le spun că vom continua să cooperăm în spiritul constructiv și foarte favorabil pe care, de care au dat dovadă în timpul discuțiilor. Domnul Alcadraui, sigur, definiția întreprinderii sociale știu că este un element important pentru dumneavoastră. Am ținut deja cont de propunerile dumneavoastră și cred că o să fie ceva care să meargă în acest sens. Domnul Schmidt depozitarul și un regim mai relaxat. Evident că n-am dorit să facem o comparație între uh, regle, uh, regulament existent deja în care apare noțiunea de depozitar și legislația aceasta. Cum spunea și Comisia, o să încercăm să ne repoziționăm față de ideea de depozitar când vom analiza chestiunea împreună. Și amendamentul acela care era legat de prag, pragul uh, pe care dorea să-l introducă domnul Schmidt, sunt puncte pe care le vom uh, discuta, 70-75% în sfârșit. Doamna Luling. Am luat deja în considerare unele dintre amendamentele propuse de doamna Luling și doream oricum să am o discuție bilaterală cu dumneavoastră pentru că ați făcut propuneri foarte interesante. Și după cum știți, iubita mea, strig, vă iert totul. Știu că sunteți o persoană foarte ocupată. Am uh, apreciat extraordinar de mult climatul în care s-au discutat desfășura negocierile. Vom continua să cooperăm. Vreau să mulțumesc Comisiei Europene pentru propunerea de regulament, um, propunere de mare calitate. Mulțumesc și președinției daneze și Consiliului și de asemenea vreau să mulțumesc și secretariatului Comisiei Econ, cu care îmi face mare plăcere să lucrez și colegilor, bineînțeles, vreau să le mulțumesc pentru a elabora acest amendament și pentru, a, pentru raport. Mulțumesc foarte mult! Regarding the table. și calendarul? It's, uh... Și calendarul. 30 sau 31 mai, mai, <laughs> mă scuzați, mergem în, la plenar în iunie, în iulie sau septembrie, dar vom anunța asta ferm mai târziu. Trecem acum la un raport foarte apropiat tematic de acesta. De fapt, trebuia să le discutăm împreună, dar am decis să, o facem, să le facem separat, să le tratăm separat. E vorba de fondurile europene cu capital de risc, Filip Lombert. 114 amendamente au fost depuse și poate că cea mai bună introducere poate fi făcută de Filip. O să vorbesc și eu franceză, să fie mai simplu. La du... Cred că majoritatea din numerosul public o să mă înțeleagă. Mulțumesc uh, foarte mult. Îmi cer scuze că am întârziat pentru că am alergat dintr-un loc într-alta. Nu e un dosar dificil, nu e un dosar greu, cinstit vorbind. Mm, comparat cu alte dosare, nu a însemnat foarte mult iar activitatea s-a desfășurat foarte constructiv. La Strasbourg am avut o reuniune cu uh, raportorii din uh, umbră. Am să încep cu punctul care mai este încă deschis și pe care sigur îl vom rezolva. Și anume, dacă trebuie, în, ca parte a acestui pașaport, uh, să introducem, așa cum am făcut și cum o fac deja două țări din Uniunea Europeană să introducem un depozitar. S-au adus foarte multe argumente, toată lumea dorea să voteze imediat și anume să nu avem un depozitar pentru motive de simplitate, pentru că este un regim care reprezintă o derogare față de regimul de general, deci trebuie să fie mai simplu. Înțeleg argumentul și totul depinde de argumentele pe care mi le vor prezenta raportorii din umbră. Franța și Luxemburg sunt cele care apără regimul depozitarilor. Vreau să văd care sunt argumentele lor faptice. Putem să prezentăm un argument legat de protecția consumatorului știind că vorbim de o sumă minimă de 500 de milioane de euro. E vorba de consumatori care, eu știu, au o problemă financiară și care ar putea să judece dacă sau nu există riscuri în fund, fondurile de investiții în care își plasează banii. Cred că trebuie să lăsăm problema over, deschisă. Dacă nu avem un articol în text, este un punct asupra căruia Comisia ar trebui să se aplece, mai ales în viitor, adică să scadă pragul de intrare pentru investitori. Adică să stabilească un regim în care pot investi și micii investitori. Altfel o să respectăm poziția majorității. Deocamdată nici poziția mea nu e foarte clară în privința asta. O să văd în zilele următoare, o să uh, profit de săptămâna turcoaz ca să mă gândesc la acest lucru. Deci trebuie să existe un grad anume de flexibilitate în primii doi ani când fondurile trebuie să adere la pragul acela de 75% de investiții din societățile eligibile, să excludem în general fondurile care fac inovații financiare și care sunt beneficiarii unor fonduri de capital de risc, sigur că beneficiază. Nu am dorit foarte clar, în general, să fie de firme, firme de investiții care să aibă la bază niște proiecte de inovație de altă natură decât cele financiare, adică să fie vorba de economie reală și nu zona financiară. Am eliminat trimiterea la clauza care se referă la uh, Uh, sfârșitul fondurilor ca să nu există foarte multă rigiditate în sistem. Cu alte cuvinte, să accent și definiția beneficiarilor posibil a investițiilor la fondul fondurilor. Lucrul acesta s-a văzut, cred că și în raportul lui Sofie Oconi. Cât privește capacitatea de împrumut a gestionarului fondului capitalurilor de risc, sigur că poate să împrumute, dar nu poate să depășească angajamentele de capital nesubscris încă. Deci pentru a nu se găsi într-o situație în care pașaportul respectiv ar putea să fie folosit pentru altceva decât pentru investiții. Cred că riscul este limitat, dar e bine să se spună acest lucru. Deci am vorbit de problema depozitarului și voi, mă voi limita la acest lucru. Cred că activitatea noastră a fost foarte constructivă și eu un dosar la care vom avea o majoritate, era să zic, zdrobitoare în, acest, în această comisie. Oricum, părerea mea este și ceea ce spuneam și la European Business Summit, că motorul economiei noastre trebuie să fie investiția mai degrabă decât consumul. Trebuie să mergem către o economie al cărei motor nu este consumul, ci sunt investițiile. Iar regulamentele pe care le vom adopta trebuie să fie regulamente care să contribuie la această răsturnare a balanței către o economie durabilă bazată pe investiții. Mulțumesc! Um, come to the shadow rapporteurs. Um... Trecem la raportorii din umbră. Doamna Hübner, domnule Cadraui. Domnule Cadraui, primul. Flexibiliteit. Uh, ik moet mij verontschuldigen dat ik zo dadelijk uh, voor een andere vergadering de zaal ga. Mulțumesc foarte mult. Uh, din păcate trebuie să mă duc la o altă reuniune, așa că vă mulțumesc pentru flexibilitate. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată pentru buna cooperare. Așa cum a spus, uh, este foarte corect. Am avut o reuniune foarte bună la Strasbourg privind uh, compromisurile cu raportorii din umbră. Cred că suntem aproape de un acord general. Mă gândesc de asemenea că raportul arată foarte bine ce dorim noi să facem cu acest instrument. Dorim să dăm un impuls acestui sector ca să se investească mai mult decât astăzi în uh, industria inovațiilor. Am și eu de menționat câteva puncte care mi se par foarte importante. Trebuie să găsim un sistem uh, flexibil și transparent. Grupul meu susține de asemenea ideea ca sistemul acesta să fie cât mai relaxat cu putință, nu suntem în favoarea depozitorului, Înțeleg că domnul raportor va mai analiza chestiunea, însă trebuie să evităm supraîncărcarea sistemului, ca sistemul să nu devină prea puțin atrăgător. Și apoi vreau să mai spun ceva. Ar trebui să delimităm foarte bine lucrurile, să ținem cont de regulile fondurilor uh, de investiții de mare risc. În ceea ce privește pragurile, Propunerea mea era să coborâm pragul, dar bineînțeles lucrul acesta trebuie să fie legat de ideea bunei protecții a investitorilor. De exemplu, buna informare a investitorilor potențiali ca ei să-și ia hotărârile în cunoștință de cauză. Și încă un punct, dacă îmi permiteți, în textul nostru trebuie să stabilim o legătură cu alte dosare cu alte dosare de care ne ocupăm și care se referă la investiții în industria novatoare, cum ar fi Orizontul 2020 și altele. Cam asta doream să spun pe scurt. Firește, împreună cu ceilalți vom susține masa acest raport. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Doamna Hübner, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu sunt de aceeași părere cu colegii mei că avem o cooperare extraordinară între raportorii din umbră, noi, între raportorii între noi și cu raportorul principal. Da, cred că deja am găsit compromis pe principalele probleme și acum așteptăm uh, ultimele mici ajustări din partea raportorului. Cred că am ajuns la, acord, la un acord pe multe subiecte care erau importante pentru noi toți. Uh, cred că defin, definiția în ceea ce privește investițiile este foarte importantă, investiția calificată e foarte importantă, uh, marjele procentuale, conflictele care pot să apară între diferiți uh, supervisor național și așa mai departe. Și un alt aspect foarte important pentru mine a fost acela că am reușit să luăm o decizie Uh, uh, pentru toate fondurile care depășesc pragul de 500 de milioane de euro, astfel încât să putem să utilizăm pașaportul de capital bugetar. E un compromis foarte bun pentru că nu ar trebui să pedepsim pe cei care progresează rapid și cresc. Pe acest <coughs> subiect al uh, sumei de 500.000 de euro versus 15.000 de euro versus 100.000 de euro ca prag, ei bine, încă sunt deschisă față de argumentele de ambele părți, eu cred că ar fi bine să atragem cât mai mulți investitori, pentru că e clar că Uniunea Europeană are nevoie de mai mulți, dar de cealaltă parte există toate riscurile pentru vânzările private, uh, pentru economiile, pentru, mă scuzați, pentru economiile făcute de oameni și așa mai departe, banii puși deoparte, așa că să vedem cum tratăm problema celor 50.000 de euro versus 100.000 de euro cu privire la depozitari, eu cred că ar fi o împovărare nenecesară uh, ceea ce se stipulează aici și capitalul de risc și regulamentul aferent acestuia au, are uh, țelul de a crea un regim light și cred că ar trebui să menținem ideea aceasta. Am conversat, am uh, comunicat și cu colegii care și-au depus amendamente cu privire la nevoia de a veni cu un regulament în favoarea depozitarului și înțeleg că temerile lor sunt legate de probabilitatea că managerii uh, care sunt uh, uh care trebuie să respecte directiva IFM ar putea acționa neconform. Dar articolul 2 din uh, acest regulament îi exclude pe managerii care uh, trebuie să respecte AFM în ceea ce privește activele limitate la 500 de milioane, sumă care este ori și cum mai mică decât marja directivei AFM. Așa că nu găsesc niciun argument în favoarea depozitarului și sper că Filip e de acord că am putea să obținem acest bun compromis pentru noi toți. Haideți să mergem uh, pe o cale cât mai uh, rapidă cu acest uh, regulament ar fi un mesaj bun și pentru uh, agenții industriali dacă am reduce această perioadă de incertitudine și am uh, implementa regulamentul cât mai repede cu putință. Mulțumesc, mulțumesc și acum domnul de Bacher. Um. Ehm, eh, mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce mă privește și eu, la rândul meu, doresc să vă mulțumesc pentru extraordinara cooperare pe care am avut-o între raportorul principal și raportorii din umbră. E un dosar care poate fi extrem de important pentru acest sector de activitate și mi se pare că suntem chiar pe Uh, la momentul, am ajuns la momentul în care suntem pe punctul de a ajunge la un compromis. Așa că trebuie să susținem această posibilitate de compromis. E adevărat, e nevoie de un cadru de reglementare care să fie flexibil, pentru că aceste fonduri vor uh, atrage uh, foarte multe investiții și vor susține economia reală. Există foarte multe uh, uh, economii care pur și simplu dorm ascunse pe undeva, așa că uh, ar reprezenta o posibilitate pentru a avea un nou avânt, avânt în economiile noastre și de aceea trebuie să ne bazăm pe un cadru de reglementare foarte light, foarte lejer. Acest lucru, evident, e valabil pentru instituțiile financiare în general uh, introducerea unui astfel de pașaport european, de unei astfel de etichete europene, va ușura piața celor care doresc să investească. În momentul în care se fac investiții transfrontaliere, va exista o încredere sporită și acest lucru ne va permite să uh, stimulăm din nou fondurile europene cu capital de risc. Uh, în compromisul pe care l-am uh, obținut la Strasburg sunt foarte multe puncte pozitive, aspecte pozitive uh, putem să preluăm ideile comisiei și anume că gestionarul unui astfel de fond de capital de risc ar putea să continue să utilizeze această etichetă, acest pașaport, chiar dacă depășește pragul de 500 de milioane. Deci, dacă într-adevăr e o persoană care uh, are o activitate încununată de succes, nu trebuie să îl penalizăm. Uh, am putea interpreta conceptul în uh, mod mai larg și să definim lucrurile cât mai extins cu putință, în așa fel încât să putem investi în instrumente care să țină și de finanțarea datoriilor. Acum, în ceea ce privește celelalte uh, instrumente financiare din Uniunea Europeană, încă mai trebuie stabilite legături cu ele. Încă mai rămân câteva puncte așa în suspans care mai trebuie analizate. Cred că există argumente. Argumentele sunt cunoscute. E vorba de protecția uh, investitorilor. E vorba de investitori care știu că, de fapt, e vorba de capital de risc. Deci nu e uh, vorba de produse așa oarecare, nu. Uh, evident, mai sunt și alte argumente. Argumentele acestea sunt, uh, pot fi discutate. Capitalul e deblocat doar în momentul în care se obține un randament. Uh, deci vedeți că sunt destule mecanisme care pot fi introduse și care ar face în așa fel încât să nu mai fie nevoie și de uh, un depozitar sau de un sistem de gestiune a riscului de către un depozitar. Acum, în ceea ce privește informarea investitorului. E logic, nu? Pentru investitorii mici. Dar dacă e vorba de uh, investitori mai mare atunci e o adevărată muncă de prospectare care se face. Și cred eu că această fișă detaliată pare inutilă, pentru că de fapt nu aduce mai multă securitate sau mai multă siguranță consumatorului sau clientului. Deci, compromisul pare să fie unul care să poată fi realizat cât mai repede cu putință. Sper că vom rezolva problema depozitarului, vom rezolva problema informațiilor cheie și vom obține acest compromis pe care ne-l dorim. Așteptăm cu nerăbdare colaborarea cu raportorul, cu ceilalți raportori din umbră și sperăm că acest lucru ne va permite să relansăm economia europeană. Does the In which case then, uh, the nu dorește să spună nimic comisia, atunci uh, raportorul. Nu mai am mare lucru de adăugat. Ceea ce am să fac este să conlucrez cu colegii pe următoarele, pe punctele care încă mai sunt în suspans. Veți primi în următoarele două săptămâni, sau poate chiar la sfârșitul săptămânii turcoază, o să primiți o propunere din partea mea. Cu at- a, cam atât. Fine. Um, so again, the time... Da. Atunci calendarul e ca și la celălalt raport, 30-31 uh, martie pentru uh, vot și apoi mergem în plenară iunie-iulie, dar rămâne de anunțat. Următoarea reuniune, luni 7 mai, la ora 3. Și mai apoi avem o sesiune în ziua următoare, dimineața 8 mai. Reuniunea se închide aici. Mulțumesc foarte mult!